Dragi colegi, cu permisiunea dumneavoastră vom începe lucrările. Începem cu votul. Aie? Voilà. Donc on peut faire un essai. Să facem o verificare cu votul electronic, să verificăm funcționarea aparatelor cu cartelă. Am deschis votul. Cine e pentru sau cine e împotrivă? Je clôt le vot. Se închide votul. Ah, pardon, oui. Il manque... Se pare că lipsesc niște voturi. Ouais. Ah, il... il manque trois. Lipsesc uh, trei sau două cartele de vot. Il manque une personne. Mai lipsește cineva. Gata, suntem cu toții. Le vot clos. S-a închis votul. Ok. Très bien. Les machines fonctionnent. Deci se pare că e bine. Mașina funcționează, spune domnul președinte. Votăm uh, textul uh, raportului Corao. Compromisul 1. Cine e pentru? Nu, compromisul 6 se corectează vectorul. Cine e pentru la 6? Textul Corao. Despre fondul fiduciar european. PP-ul se pare că n-am votat. De Corao. Voilà. C'est <laughs> bon On, on peut y aller Allons-y. Putem vota în fine. Deci textul Corau, compromisul 6. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 27. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? rejeté. Compromisul 25. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 7. Pentru? împotrivă, Abțineri? Se adoptă. Compromisul 8. Pentru? împotrivă, Abțineri? Se adoptă. Compromisul 19. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 36. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 9. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 23. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Trebuie să verificăm. La compromisul 23 s-a deschis votul. Nu, no e control uh, prin vot electronic. Electronic. Donc, deci verificăm prin vot electronic votul la compromisul 23. Vot e ouvert. S-a deschis votul, s-a închis votul. Adopté. a adoptat. Bun. Amendement 45. Amendamentul 45. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Cred, spune vorbitorul. Se adoptă. <clears throat> Amendamentul 46. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 47. Nu, pardon, da, sigur. Compromisul 11. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 10. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 12. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Buget 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 78 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Pardon, vă rog să mă scuzați, până vorbitul. Verificare la amendamentul 78. S-a deschis votul. Clu. S-a închis votul. S-a respins. Amendement 14. S-a rejetat. Amendamentul 14. Nu, compromisul 14 se corectează vorbitor. Cine pentru, împotriva, abține, se adoptă. Compromisul 26. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 15. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 92. Pentru, împotriva, abțineri, Cred că s-a respins. Verificăm. La amendamentul 92 uh, s-a deschis votul. Le vot est ouvert, le vot est clos. S-a închis votul. Se adoptă. Nu, de deci se respinge. Nu, e 13 11 de se adoptă. 13? Amendamentul 93 pentru Ah, eh, perdone, presidente. Mm Domnule președinte, ce apare pe ecran se pare că e altceva decât de spuneți dumneavoastră, deci nu votăm electronic. Ce se întâmplă? Euh, Stimată colegă, colegul de aici n-are cartela și votează prin ridicarea mâinii și deci adunăm votul respectiv. Aha, deci se votează și fără cartelă. Bun, mulțumesc. Pentru împotriva abțineri se adoptă. verificare la 93. D'accord. On reprend... Deci reluăm la 93 și verificăm uh, votul electronic la 93. S-a deschis votul. S-a închis votul. 11, 12, adopté. S-a adoptat. Compromisul 16. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 101. Cine e pentru, împotriva, abțineri, verificare. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins cu 12 la 12. Amendamentul 100. Cine e pentru? Împotriva? Obțineri? S-a respins. Cred că e aceeași majoritate. promisul 18. Pardon, 17. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. compromisul 18. Mi se semnalează că la 18 amendamentele 109, 110 și 111 sunt acoperite. Compromisul 18. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Vot e S-a deschis votul. S-a închis votul. Ah, Donc, ah, il a combattu, monsieur 11, 11, 11, 11, 11, 11 c'est rejeté. C'est rejeté. Cu 11 la 11 se respinge. Se adopte alors. De fapt și-a găsit cartela și deci s-a adoptat. Cu 11 la 10 voturi. Da, da. Domnule președinte, noi două n-am votat, dar puteți să clarificați pe care l-am votat, de fapt? Ce număr de compromis am votat? Suntem la compromisul 18. Atunci s-a adăugat două voturi uh, favorabile de la verzi. Deci oricum s-a adoptat bon, merci. Da, mulțumim. Compromis 20. Compromisul 20 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 128 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 129 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 130 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 131 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 132 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. E aceeași majoritate. 137 Cine pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Buget 7 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 5. De fapt, 2 se corectează vorbitorul. Cine e pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Douăzeci și 21 împreună, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 22, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 24, pentru, împotriva, abțineri se adoptă la citation, amendement 6, la citation. Amendamentul 6 la trimitere. Nu, de fapt compromisul 1. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendement 6 pour, contre. Compromisul 6 da, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Verificăm prin vot electronic la amendamentul 8. O verificare la amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și votul final prin vot electronic, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 19 voturi pentru și 4 abțineri. Domnule președinte, vă rog să îmi permiteți să le cer scuze colegilor pentru că v-am verificat să votarea. Am impresia că populația a votat împotriva. Nu vă ce se în spatele meu și am văzut că prietenul meu din România, domnul Preda, sau am avut impresia că a votat împotriva. Iată de ce v-am rugat și vă cer scuze încă o dată. Doamna Hautala, domnule președinte, Aș vrea să vă spun că noi două ne-am abținut. Nu că n-ar fi fost un compromis real. Credeam că era chiar prea mare compromis. Dacă citiți textul, vedeți că sunt multe repetiții. Aproape fiecare amendament e adus în raport, în compromisuri și cred că nu e un text coerent și sper că raportorii din umbră ar putea să discute înainte de votul din plenară dacă se mai poate face ceva, că eventual să se șteargă una dintre repetiții și elemente care, de fapt, nu au ce căuta aici la raportul legat de fondurile fiduciare. E un compromis excesiv pentru că are de toate înăuntru. Merci. Președintele, mulțumesc, dragă colegă. Nous continuons les votes en... Continuăm voturile. Trecem la votul asupra întrebării cu solicitare de răspuns oral. Sunteți pregătiți? Aliniatul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Qu'est-ce qu'il y a Ah, pardon. Ils n'ont pas de feuille Let's do voting. We're all in favor.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 Trecem acum la votul final, vot electronic. Votul s-a deschis. Tout le monde a voté. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Foarte bine. Se adoptă cu 23 de voturi pentru. Trecem mai departe, trecem la rezoluție. On y va? Începem? Amendamentul oral 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 53 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Respins. Este respins, de fapt. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 60. Le 58 D'accord. 58 euh, et 59 ensemble. 58 și 59 împreună pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 60 acum pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Votul s-a deschis. On verifie le 60, le vote est clos. Votul s-a închis la amendamentul 60, se adoptă. 61. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Vom verifica din nou. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 62. 62 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64, 64, două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abținerii se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm. Le vote est ouvert. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Compromis 2. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 66. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Verificăm votul la amendamentul 75. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 79, nu, 78 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 79, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 80. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. doi în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru,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 91. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 95. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 96. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 97 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 98 și 99 acum împreună pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 100 pentru împotrivă, abțineri, respins. 101 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 102 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 105, două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Verificăm a doua parte de la amendamentul 105. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 106. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 107. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 108 și 114 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 111, deci votul s-a deschis, votul s-a închis. Adopté. Se adoptă. 100, 112. 112, le 112, il n'est pas bon. 112. pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 116. Nu. C'est caduc. Ouais. C'est caduc. Ouais. Le, le 16. Le récital, l'amendement 16. 16. Trecem la amendamentul 16. Considerentele. Amendamentul 16 la considerentul A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 19 pentru împotrivă abțineri verificăm votul la amendamentul 19 verificăm așadar votul s-a deschis votul s-a închis se adoptă 20 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 și 22 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 25 pentru, împotrivă, abțineri respins, 26 pentru, împotrivă, abțineri respins, 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 29 pentru, împotrivă, abțineri, respins, verificăm, verificăm amendamentul 29, votul s-a deschis, votul s-a închis, Da? S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 30 și 1. 31. Amendamentul 30 pentru împotriv abțineri se adoptă. 31 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33. Pentru. 33 și 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. D'accord, oui. L'amendement... 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul oral 2. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 3 împotrivă, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Votul la amendamentul 43. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 44 acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. 45. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 5. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50. Le 48, ça y est. Le 50 Le 50. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Este respins. Amendamentul 50 a fost respins. 51. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 52 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 nu. Compromisul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vot în bloc. Votăm amendamentele 8 până la 13, dacă sunteți de acord. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Votul final acum, vot electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă în unanimitate. Mulțumim!